Următorul punct de pe ordinea de zi, întrebare orală în legătură cu principiul subsidiarității și universalității serviciilor sociale publice în Uniunea Europeană. La începutul dezbaterii iau cuvântul raportorii, mai întâi domnul Olbrich, două minute. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că întrebarea orală transmisă se datorează unei decizii a Comisiei Europene în legătură cu persoanele care pot să beneficieze de locuințe sociale în regatul țărilor de jos. S-a discutat mult acest subiect aici la Parlamentul European pentru că ramificațiile acestei decizii sunt uh, importante. Trebuie să ne dăm seama că în diferitele state ale Uniunii Europene locuințele sociale sunt diferite în diferite feluri, ca servicii de interes general. Aceste definiții sunt diferite pentru că criteriile pe baza uh, cărora se aleg persoanele care pot să beneficieze de aceste locuințe sunt diferite, precum și organele care um, se ocupă de aceste locuințe sociale sunt uneori organe publice, alteori instituții private. Dezbaterea legată de locuințele publice este relevantă și în legătură cu mm, definițiile modului în care se aleg persoanele care de, sau organismele care beneficiază de fonduri structurale. Doresc să întreb Comisia dacă crede că trebuie să existe o, o definiție unică a locuințelor sociale în Uniunea Europeană și dacă consideră că trebuie să se aplice aceleași principii în întreaga Uniune Europeană. Va stabili Comisia, de exemplu, un uh, nivel de venit uh, al familiei pentru a beneficia de aceste uh, Um, locuințe, acest lucru nu ar corespunde principiului subsidiarității. Ia trei lepta, chiria Rule. Doamna Rule, trei minute. Presidentin, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte auf eine Presse... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să mă refer la o declarație în presă făcută în decembrie anul trecut, în care Comisia Europeană um, sublinează importanța deciziei privind um, alocarea de locuințe sociale în țările de jos. Statele membre, pentru a furniza astfel de locuințe, trebuie să îndeplinească regulile privind serviciile de interes uh, general, reguli stabilite de Comisia Europeană. Întrebarea mea e următoarea. Ce se întâmplă cu stabilirea unui nivel de venituri, un nivel inferior unei anumite cifre. Mă întreb care este rolul subsidiarității în această situație. Cred că trebuie recunoscută existența acestei uh, nevoi sociale, însă dacă se stabilesc astfel de plafoane, subsidiaritatea nu se respectă. E vorba de 10% din 30.000 de euro pe an pentru a putea obține locuința respectivă. În alte domenii nu există astfel de limite și de aceea cred că există o serie de interese și beneficii sociale uh, pe care le au statele membre. După părerea mea, aceste state au nevoie de o marjă de manevră pentru a stabili condițiile de stabilire de alocare ale acestor uh, locuințe. Are cuvântul acum doamna Castex, două minute. Madame la Présidente, merci. Doamna președintă, vă mulțumesc. Mă adresez uh, și comisiei în ceea ce privește această notificare uh, a ajutorului de stat pentru Uh, locuințele sociale în regatul țărilor de jos, Comisia a răspuns cu necesitatea de a respecta regulile concurenței. Uh, a preconizat o reformă în profunzime a sistemului de locuințe sociale și a acestor servicii de interes general și a dezvoltat, după părerea mea, o definiție restrictivă a serviciilor sociale de interes general. De fapt, Comisia recunoaște caracterul social al acestui serviciu public, dar subliniază că, citez, ar trebui să fie definit în relație directă cu grupurile sociale defavorizate. Drept urmare, oferta de locuințe sociale în regatul țelor de jos era, supra, uh, era prea mare, era excesivă uh, pentru a răspunde la aceste nevoi ale grupurilor defavorizate. Uh, propunerea de reformă propusă de guvernul olandez limitează la 10% volumul de locuințe sociale care pot fi alocate altor grupuri sociale, dar tot pe baza unor criterii sociale și într-o ordine de prioritate. Această limitare pune sub semnul întrebării o altă misiune a serviciului public uh, de locuințe sociale și anume obiectivul de a asigura o mixitate socială urbană definit chiar de uh, legislatorul olandez. Și atunci întreb Comisia care este temeiul juridic din tratat care a permis Comisiei să pună sub semnul întrebării caracterul universal al serviciilor sociale și pe ce temei juridic poate forța un stat membru să redefinească misiunile pe care acesta le atribuie serviciilor sale sociale. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, doamnă Castex. Dau cuvântul acum domnului Andor, care răspunde în numele Comisiei. Doamnă președinte, stimați deputați, Ați spus trei întrebări. În primul rând, dacă consideră, Comisia consideră că trebuie să existe o definiție unică a locuințelor sociale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, se pune problema principiului subsidiarității și dreptul uh, Uh, și universalității și, în al treilea rând, limitele de venit pentru a beneficia de locuințe sociale. Doresc mai întâi să subliniez că Comisia dă importanță majoră locuințelor sociale, care sunt un instrument major pentru politicile de incluziune economică și socială în Uniunea Europeană. Pentru a răspunde la întrebările 1 și 2, aș dori să spun foarte clar că Comisia nu impune o definiție unică a locuințelor sociale la nivel european și respectă principiul subsidiarității. Deputații au făcut referire la decizia Comisiei din 2005 în legătură cu ajutoarele de stat pentru serviciile de interes economic general. Această decizie oferă siguranță juridică în oferirea acestor servicii și reduce povara administrativă pentru autoritățile publice care le finanțează. Conform acestei decizii, ajutorul pentru locuințele sociale, dacă se respecte condițiile din decizie, primește un tratament privilegiat, um, nu mai trebuie să, fi, să, inform, să se dea informații legătură cu sumele respective. Și se aplică aceste condiții dacă locuințele sociale sunt considerate servicii de interes economic general de statele membre respective și fiecare stat membru trebuie să își definească locuințele sociale conform tradițiilor, culturii și intervenției sale de stat. Aș dori să fac referire și la comunicările Comisiei din 2006 și 2007, care subliniază în mod clar responsabilitatea statelor membre și discreția lor în legătură cu serviciile de interes economic general. În plus, acest lucru s-a subliniat mai recent și în protocolul privind serviciile de interes general. Dar, având de, așa cum sugerează termenul locuințe sociale, aici nu e vorba de locuințe în general, ci de locuințe pe baza unor, oferite pe baza unor criterii sociale. De aceea, considerentele din decizia din 2005 s-au referit la locuințe pentru cetățenii dezavantajați sau grupuri mai puțin avantajate social, având în vedere că acestea au problemele de solvabilitate și nu pot să obțină locuințe la condițiile pieței. Statele membre, deci, trebuie să definească grupurile ținte pentru locuințele sociale, să permită ca locuințele sociale să fie repartizate în mod transparent și să se asigure că cei mai nevoiași nu sunt excluși. Statele membre au mult spațiu de manevră pentru a determina uh, mărimea grupului țintă și în aplicarea sistemelor de locuințe sociale. Rolul Comisiei este limitat la verificarea că nu se fac erori manifeste în aplicarea definiției. Această abordare a fost confirmată într-o decizie a Comisiei din decembrie 2009 în legătură cu locuințele sociale în regatul țărilor de jos. Această abordare corespunde și articolului 34 din Carta Drepturilor Fundamentale, care face referire la asistență socială și în domeniul locuirii pentru toți cei care nu au resurse suficiente. O definiție clară a locuințelor sociale asigură și că ajutorul de stat nu poate fi canalizat înspre activități economice altele decât serviciile de interes general. La întrebarea 2 vă referiți și la dreptul universal uh, la locuințe, dar, după cum am spus, locuirea în general nu este același lucru cu locuințele sociale. Trebuie să existe criterii clare de eligibilitate și alocare a locuințelor sociale în interesul beneficiarilor și pentru a asigura folosirea bună a fondurilor publice. Pentru a răspunde la întrebarea 3, în care ne întrebați de ce accesul la locuințelor sociale este limitat la um, familiile cu venituri mai mici de 33.000 de euro, aș vrea din nou să spun foarte clar că nu există o limită de venit stabilită la nivel european pentru accesul la locuințele sociale. Această sumă se referă la un stat membru, legatul țărilor de jos și s-a datorat schimbărilor făcute de autoritățile olandeze pentru a alinia sistemul de locuințe sociale din țara lor la regulile europene pentru ajutoarele de stat. S-au stabilit aceste limite pentru a identifica grupul, de, grupul țintă pentru um, locuințele sociale în regatul țărilor de jos. Comisia nu a identificat erori în această definire a locuințelor sociale și de aceea a aprobat um, programul de ajutor de stat din regatul țărilor de jos. Programul definit de autoritățile olandeze a acoperă 43% din populația olandeză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Θα πάρουν το λόγο μιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων για το Ευρωπαϊκό... Voi da acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi numele PPE-ului are cuvântul domnul Van Nistelrooy. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că putem discuta despre acest lucru. Nu e o chestiune minoră, e o chestiune foarte importantă pentru preocupările noastre și anume locuințele sociale. Știm că am început deja o discuție în 2005 când situația era complet diferită și am putut constata că o serie întreagă de colegi și de persoane au întâmpinat greutăți. Chiar și reprezentanții Parlamentului olandez au spus acest lucru când au dat uh, undă verde acestei propuneri. Am constatat cu toții că trebuie să vorbim despre fondurile de asigurări sociale. Deci și s-a încercat să se ajungă la un acord la nivel național. Dacă vorbim de flexibilitate și de discreție, uh, Trebuie să ne dăm seama că statele membre trebuie să dispună de o anumită marjă de discreție de 10%. Eu, de exemplu, când mi-am făcut studiile universitare, am uh, avut la dispoziție o locuință socială pentru a putea desfășura studiile așa cum trebuie. Sunt niște posibilități importante. Uh, și trebuie să nu uităm că prin subsidiaritate aceste țări au nevoie de o marjă de discreție mai mare, care trebuie respectată. O să vedem ce se va întâmpla după discuția de astăzi, dacă vom avea o rezoluție cu o formulare generală sau nu. Deci să vedem de asemenea care va fi situația populației care depinde de locuințele sociale. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum doamna Gerhardt în numele Socialiștilor și Democraților, un minut și jumătate. De a comis- mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Din câte aud în această dezbatere, îmi dau seama că există foarte multă nesiguranță în ceea ce privește modul uh, în care ar trebui să se aplice drepturile și legile în acest domeniu. Și ni se spune că nu există o lege europeană care să uh, prevadă acest plafon de 33.000 de euro. Totuși, colegii olandezi ne spun că da, acest plafon există, că cifra a fost stabilită și că de altfel dumneavoastră ați făcut acest lucru pentru că vă temeați că lipsa acestui plafon ar duce la probleme și ar și, astfel uh, s-ar degaja nevoia unei, unor criterii foarte clare. Cred că de aici vin dificultățile cu care se confruntă statele membre, pentru că acestea nu pot lua în mod independent niște decizii care să corespundă necesităților cetățenilor lor și nevoilor reale în materie de locuințe sociale, pentru că e vorba de grupuri uh, defavorizate care nu dispun de fonduri și care nu se pot muta în alte locuințe. Ca urmare, cred că este bine să avem un cadru juridic, să avem o siguranță juridică care să ne permită să garantăm următoarele și anume să garantăm posibilitățile existente și să garantăm faptul că aceste servicii de interes economic general sunt cu adevărat oferite persoanelor celor mai defavorizate și la nivel local trebuie aceste, trebuie ca aceste drepturi să fie universale. Deci trebuie să ne asigurăm, cum spuneam, că aceste drepturi să fie universale și să ne asigurăm că toate aceste drepturi pot fi acordate persoanelor care au cu adevărat nevoie. Ca urmare, trebuie să reflectăm la un anumit punct și știu că această dezbatere se află în Comisia de Ocupare în prezent și anume cadrul juridic de protecție a serviciilor de interes general, mai ales acele servicii în materie socială. Mulțumesc, doamna Gebhardt. Pe lista mea dispuneți de un minut și jumătate, oricum ați depășit chiar două minute. Acum doamna Durand, vicepreședintă care răspunde numele verzilor juridic. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnului comisar, e vorba aici de temei juridic. Bineînțeles, temeiul este foarte important, dar dincolo de acest temei juridic trebuie să subliniez faptul că locuirea, mai ales locuințele sociale, nu sunt o piață ca alta sau o activitate comercială ca alta. Locuințe sociale sunt mai mult decât o locuință locuință socială este mai mult decât o locuință pentru o persoană cu venituri mici uh, sau nevoiașe. Se pune problema mixității sociale, dar și a inserării acestor locuințe și persoanelor care locuiesc în ele, în cartier, în, cartier, în oraș, în centru sau la periferie. E vorba de muncă de inserție socială cu locatarii, uh, solidaritate între generații care locuiesc între aceste cartiere și în aceste locuințe și în acest sens cred că trebuie ca locuințele sociale să fie considerate ca o materie diferită. În această legislatură vom lucra în domeniul serviciilor de interes general și cred că este un semnal negativ dacă spunem aici uh, dăm importanță problemelor legate de limitele legate de um, locuințele sociale. Uh, și dacă punem limite de 33.000 uh, de euro, cred că există diferite tipuri de familii uh, monoparentale, familii în vârstă și așa mai departe. De aceea cred că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru proiectele sociale în aceste cartiere. Mulțumim, doamnă Duron. Are cuvântul acum domnul Iaric. Vă rog să respectați timpul de a cuvântului. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Tocmai a spus că Comisia Europeană acordă o mare importanță locuințelor sociale. Acesta este un drept fundamental care nu este pus în aplicare în statele membre. Încă o pată neagră pe modelul nostru actual de construcție europeană. Domnule comisar, Ați recitat uh, textul obișnuit uh, al Comisiei, însă adevărul care se desprinde din experiență, deci vedem că și Curtea Europeană de Justiție spune că din păcate, principiul concurenței libere și loiale Uh, este un obstacol pentru accesul la aceste locuințe sociale. Și mai rău, în 2005, Comisia Europeană a definit locuințele sociale doar pentru acele persoane defavorizate sau grupuri sociale vulnerabile. Comisia a incitat astfel crearea de ghetouri sociale împotriva mixității sociale și ca mulți colegi Sprijin ideea unei noi directive cadru pozitive și progresiste, însă cred că principiul concurenței consfințit în tratate ar trebui schimbat. Pe de altă parte, doamnă președinte, mă tem că declarațiile președintelui Barroso, confirmate de Consiliul Ecofin astăzi, care duc la un control uh, bugetar, vor duce la uh, scăderea Uh, cheltuielilor pentru locuințele sociale. Și cred că Uniunea Europeană ar trebui să pornească pe o altă bază. Îmi pare rău, domnule Liaric, spune doamna președinte, însă ați depășit timpul acordat și nu e corect față de ceilalți colegi. Cereți grupul politic să vă dea mai mult. Acum uh, Alți uh, membri vor avea cuvântul. Vă rog foarte mult să respectați timpul acordat. Are cuvântul acum domnul Engel. Două minute. Euh, Doamnă președintă, uh, doream să mă alătur și eu într-un anumit mod intervenției domnului Duron, care a afirmat pe bună dreptate că locuințele sociale nu sunt un sector comercial sau un sector supus uh, regulilor concurenței ca celelalte. Cred că suntem de acord, domnule comisar, pe acest punct. Ajutoarele de stat sunt problema aici și mă întreb cum într-un domeniu ca cel al locuințelor sociale nu ne aflăm într-un domeniu specific de ajutor de stat, acordat, bineînțeles, uh, beneficiarilor, dar nu numai lor, ci și întreprinderilor care facilitează aceste servicii. Pentru că este un sector în care, în mod clar, există o necesitate de ajutor și nu o preocupare pentru concurență. Constat și, de altfel, pot mă, să mă bazez pe experiența mea națională și să spun că locuințele sociale uh, beneficiază de niște condiții extrem de diferite și mă bucur că uh, instituțiile europane, europene, Comisia Europeană, Europa și Bruxelles în sfârșit au hotărât să ne explice care este definiția care se aplică, ce cetățeni beneficiază de aceste ajutoare. Există diferențe locale marcate, există evoluții familiale diferite Putem avea așadar situații diferite și în ceea ce privește veniturile de-a lungul vieții și un cetățean ar putea beneficia într-o zi de locuințe sociale pe anumite criterii și într-o altă zi i s-ar putea retrage acest drept și nu mi se pare rezonabil uh, să uh, continuăm cu această situație. Comisia trebuie Comisia însă nu trebuie să ne impună niște reguli care până la urmă ar uh, fi lipsite de flexibilitate și de uh, libertate. Mulțumesc. Acum domnul De Rosa, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Am particip la această dezbatere ca raportor din partea Comisiei pentru Ocupare în legătură cu serviciile sociale de interes general. Uh, în această întrebare orală se întreabă Comisia ce propunere are pentru a aborda o problemă gravă în legătură cu locuințele sociale pentru cetățeni și regret faptul că domnul comisar nu a indicat niciun, nicio astfel de propunere, doar a repetat uh, care este sistemul uh, existent. Faptul că Comisia refuză să accepte că e nevoie de claritate juridică și uh, un cadru pentru ca statele membre să ofere servicii sociale, dar și să răspundă unor noi nevoi sociale. Dacă nu se poate oferi cetățenilor o plasă de siguranță când au nevoie, dar și o, un cadru post-social în interesul tuturor cetățenilor în domeniul locuirii, educației, servicii care trebuie să fie universale și nu doar trebuie să fie la cheremul pieței. Piața oferă universalitate și calitate în aceste domenii dar există servicii care trebuie să depășească profiturile pentru că oferă valoare socială și nu trebuie să se bazeze doar uh, pe un bilanț economic. Și, și elementele inadecvate din punct de vedere juridic în legătură cu ce pot să facă autoritățile naționale sunt nu pot să mai continue astfel. Vă mulțumesc. Eh, Doamna Oconi are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, domnule comisar, o constatare, în primul rând. Nu există o competență comunitară în domeniul politicii de locuințe și în domeniul locuințelor sociale mai ales. Așadar, în decizia pe care o menționăm în această întrebare orală, Comisia oferă o definiție a locuințelor sociale și s-a spus de mai multe ori problema locuințelor sociale o problemă și problema de acces la locuințe sociale e o problemă majoră în această perioadă de criză. Ar trebui să dăm dovadă de puțină omenie în aceste dezbateri tehnocratice. Deci vorbim despre locuințele sociale baza unei adevărate incluziuni la nivel de societate pentru cei care beneficiază de aceste locuințe. locuințe. Iar definiția dată de comisie în ceea ce privește locuințele sociale și ajutoarele de stat e o definiție discutabilă. Descartes, marele filozof francez născut pe Valea Loarei, de unde provin și eu, spunea că interesul general este un cerc uh, al cărui centru este cunoscut, însă circunferința acesteia ne este necunoscută. Deci vă pun două întrebări. Prima, care este valoarea juridică a acestei definiții? Se va aplica aceasta în toate statele membre? A doua întrebare, mai generală. Unde crede Comisia că începe și unde se oplește competența comunitară în ceea ce privește organizarea serviciilor publice? E o întrebare importantă, deoarece e vorba de accesul universal și uh, public al uh, acestor servicii. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Simon, un minut și jumătate. Herr Comisar, Doamnă președinte, dragi colegi, peste tot în Europa, în orașele, în localitățile noastre, în cartierele noastre, se încearcă rezolvarea acestor probleme. Uh, trebuie să ne asigurăm că persoanele care trăiesc în cartierele defavorizate pot avea o viață mai normală. Dacă stabilim niște criterii legate de locuințele sociale, așa cum dorește Comisia să facă, atunci așa cum au spus uh, deja unii colegi, trebuie să asigurăm acest criteriu al mixității sociale. Dacă nu, uh, vom uh, anula toate eforturile care au fost întreprinse în ultimele decenii și uh, vom anula de altfel și alte eforturi ale Uniunii Europene, de exemplu în cadrul inițiativelor Urban și Urban 2. Dacă criteriile de oferire a locuințelor sociale sunt limitate numai categoriilor celor mai sărace dintre cele mai sărace, atunci această mixitate socială necesară în cartierele dificile nu va mai exista și din potrivă se va accentua excluziunea socială printre aceste categorii de populație. Ca urmare, este nevoie de o definiție mai largă și de o interpretare mai largă a principiului subsidiarității și aș fi recunoscător Comisiei dacă ar lua o poziție pe scurt în acest sens. Doamna președintă, domnul Zeller, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Aici se pune o întrebare globală în legătură cu universalitatea serviciilor de interes general în Uniunea Europeană. Se pune și problema subsidiarității, dar în regatul țărilor de jos ne dăm seama că problema s-a concentrat pe locuințele din uh, regatul țărilor de jos, dar problema nu este doar una olandeză. În ultimii ani, multe asociații, federații spun că în Uniunea Europeană trebuie să se limiteze elementul uh, competitiv în domeniul locuințelor sociale. Dacă dorim să se facă progrese, trebuie să se accepte faptul că locuințele, uh, alimentele, um, îmbrăcămintea sunt, bezoane, sunt nevoi de bază ale uh, cetățenilor. Trebuie să ne ocupăm de pers- și de persoanele fără domiciliu. în orașe sau se promovează locuințele, crearea de locuințe prin uh, finanțări uh, de către autorități și um, acordate cu condiții de venituri persoanelor respective sau se acționează altfel. De la extindere încoace ne-am dat seama că există o nevoie de a compara structurile de finanțare a locuințelor sociale din diferitele state membre, pentru că diferențele erau mari între noile state membre și vechile state membre. Și ne-am dat seama și Parlamentul European a spus-o atunci că e nevoie de fonduri structurale pentru locuințe în aceste țări unde s-au constatat penurii. Dar politica locuințelor uh, nu uh, este la nivelul așteptărilor. Ne dăm seama că locuirea rămâne de resortul autorităților locale și uh, regionale sau cel mult naționale și ne dăm seama că mările criterii generale sunt destul de limitate în aplicarea lor. Respectele de... Doamna Renie, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună seara, domnule comisar. Aceste servicii de interes general sunt uh, supuse la multe presiuni la nivel politic și vedem că există prevederi uh, diferite în, în um, zone diferite, însă în această perioadă de nesiguranță, de criză, locuințele sociale sunt vitale Locuințele sociale sunt niște locuințe care ar trebui să fie disponibile unei uh, mari uh, părți din uh, populație, nu doar celor mai săraci, deoarece astfel se face practic o ghetoizare a păturilor cele mai sărace. În principiu, administrația locală ar trebui să stabilească prevederile sociale privind locuințele sociale și privind serviciile necesare. Însă acestea Însă avem nevoie de siguranță juridică pentru locuințele sociale și serviciile de interes general. Are cuvântul acum domnul Kelly două minute. Îi mulțumesc domnului comisar pentru că a clarificat anumite puncte care au ridicat întrebări și Trebuie să înțelegem că furnizarea de locuințe este o necesitate pentru toți cetățenii. Avea un acoperiș deasupra capului este o chestiune vitală, este un drept și suntem cu toții de acord că aceste locuințe trebuie furnizate indiferent de resurse, prin intermediul organismelor de stat, agențiilor, etc. Acum trebuie să vedem care este nivelul de influență pe care îl poate avea guvernul unei anumite țări în furnizarea locuințelor sociale, pentru că în uh, propria mea țară um, există une, uh, deci și în, în uh, țara mea s-au acordat um, împrumuturi foarte generoase care nu au putut fi rambursate și uh, am ajuns la o situație în care s-au înregistrat aceste uh, creșteri de prețuri și întrebarea este cât de mult se poate implica statul în uh, sectorul imobiliar. În ceea ce privește furnizarea de locuințe sociale, criteriul veniturilor este poate prea mm, strict și nu, nu are sens. Comisia trebuie să privească aspectele într-o mm, manieră mai largă și să evite criterii prea stricte, cum sunt, de exemplu, veniturile, care nu ar funcționa niciodată și care nu ar trebui aplicate. Mulțumesc!

transparena acestor servicii. mulumesc. Vă mulțumesc, doamnă Țică. Are cuvântul acum domnul Corea de Campos, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, locuințele sociale reprezintă un serviciu economic de interes general care joacă un rol fundamental pe piață, deoarece sunt create beneficii pentru toată societatea. În protocolul 23 6 anex din uh, Tratatul de la Lisabona, autoritățile locale și regionale trebuie să organizeze astfel de servicii. Și de aceea nu înțeleg de ce există această restricție din partea Comisiei Europene pentru familiile care au venituri sub 33.000 de euro. În termeni uh, absoluți financiari sunt uh, afectați uh, cetățenii fără să se țină cont de diversitatea din, statelor, din statele membre. Singurul argument invocat este cel al solvabilității. Trebuie să ne gândim la piața muncii, la accesul femeilor pe piața muncii, la mobilitate în spațiul european pentru a putea lucra. Eu cred că pentru a ieși din această criză e nevoie de o creștere economică, e nevoie de mobilitate a minorităților etnice, culturale și e nevoie de asemenea și de integrarea acestora, inclusiv cu riscurile pe care le cunoaștem și pe care trebuie să le combatem într-un mod echilibrat. Comisia nu trebuie să intre în domeniul de competențe pe care le au statele membre. Vă mulțumesc, care cuvântul acum domnul Balcitis, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Tratatul de la Lisabona recunoaște importanța uh, accesibilității la serviciile sociale și rolul jucat de autoritățile locale și regionale în furnizarea acestora. Aspectele legate de locuințele sociale sunt extrem de importante pentru cetățenii cu venituri reduse și uh, mai ales în situația în care criza a dus la un număr foarte mare de șomeri care au nevoie de locuințe sociale. Statele membre aplică în prezent standarde diferite în momentul în care decid criteriile de acordare a locuințelor sociale. Este de înțeles ca că situația economică și socială diferă în statele membre. Pentru a implementa drepturile de acces la niște servicii universale, cred că ar fi rezonabil să definim niște principii generale și să stabilim uh, niște limite de venit um, cu titlu de recomandare la nivel european. Statele membre însă trebuie să aibă o marge de manevră pentru a lua propriile decizii, decizii luând în considerare situațiile economice și sociale. Mulțumesc, dragi colegi. Vom trece acum la procedura Catch the Eye. Voi da cuvântul un minut. Niculescu.

Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Darda. Un minut. Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, je vous... Vă mulțumesc. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, mă alătur acestei discuții, deoarece și eu sunt îngrijorat de ce se întâmplă. Mai multe regiuni din Europa, ca cea din care provin eu, sunt într-o perioadă de reflexie privind atribuirea locuințelor sociale pentru a evita fenomenul de ghettoizare și de regrupare a acelorași grupuri defavorizate în același cartiere. E nevoie de o politică de reechilibrare socială și de mixitate socială. Domnule comisar, nu e corect ca Comisia să ceară statelor membre politici de mixitate socială. Pe de o parte, avem servicii de interes general cu un acces rezervat anumitor categorii. Însă, pe de altă parte, statele membre au nevoie de o marjă de manevră pentru a avea acces uh, și persoanele cu un alt plafon de venituri. E important să avem un echilibru între aceste două aspecte și nu doar Comisia trebuie să hotărască, ci statele membre și regiunile. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Figherei. De un minut. Obrigada, senhora Presidente. Todos sabemos... Mulțumesc, doamnă președintă. Știm cu toții că dreptul la locuință este un drept fundamental și ca urmare statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a garanta locuințele sociale pentru toate persoanele care au nevoie. Într-un moment de criză socială profundă în care numărul de persoane și de familii care au un grad de îndatorare foarte mare și se confruntă cu dificultăți Uh, în plata ratelor, la creditele pentru locuințe sau în plata chiriilor, ei bine, în această situație trebuie acordat un sprijin persoanelor care nu beneficiază de resursele necesare pentru a avea o locuință decentă. Ca urmare, este necesar este esențial ca statele membre să poată utiliza fondurile comunitare și fondurile naționale pentru a construi locuințe sociale și pentru a garanta drepturile fundamentale la care, au, uh, la care trebuie să aibă acces toți cetățenii și trebuie să punem capăt inegalităților sociale și să favorizăm incluziunea socială. Este urgent, ca, um, este urgent să existe o acțiune din partea Comisiei Europene în acest sens, bineînțeles respectându-se uh, principiul subsidiarității și universalitatea serviciilor sociale.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 Diferite tipuri de fonduri europene care deformează condițiile pieții au dus la introducerea uh, informărilor obligatorii în legătură cu acordarea ajutoarelor de stat. Locuințele sociale au primit o excepție de la această obligație de informare și deci responsabilitatea pentru locuințele sociale este de competența organismelor naționale, regionale și locale și nu trebuie să punem sub semnul întrebării capacitatea comunităților locale să-și rezolve propriile probleme, pentru că autoritățile locale sunt cele care știu cel mai bine problemele și ce posibilități au pentru a le soluționa. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Zaborska. Are cuvântul acum domnul Oleșniac. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, panie komisarzu. mulțumesc, doamnelor și domnilor, domnule comisar. E clar că această problemă a locuințelor sociale e diferită de la un stat la altul. În noi state membre, cum ar fi Polonia, avem o serie de regiuni în care foarte multe persoane nu au locuință. Și asta din cauza că au venituri foarte reduse. E bine, de obicei, autoritățile locale se ocupă de nevoile acestor oameni. E treaba lor să îi ajute cât mai repede cu putință. Și fără sprijinul acordat de autoritățile locale, acești oameni nu ar beneficia de niciun fel de asistență. Dacă vrem să avem niște politici și niște definiții armonizate, ar trebui să ne gândim cum pe viitor am putea disponibiliza fonduri suplimentare pentru autoritățile locale, pentru ca, aceștia, pentru ca acestea să furnizeze locuințele sociale atât de necesare. Aici uh, se încheie procedura CHDI. Are cuvântul acum domnul comisar Andor pentru încheierea dezbaterii. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă, onorați membrii ai Parlamentului. Sunt de acord că trebuie să abordăm această problemă într-un context mai larg, mai ales în contextul crizei economice și financiare. În ultimii doi ani uh, am asistat la un test al politicilor de concurență, fie că e vorba de sectorul financiar, de sectorul auto sau, în uh, cazul nostru, de sectorul locuințelor. E vorba și de un test al politicilor sociale fie că e vorba de politicile pentru persoanele în vârstă, pentru tineri sau pentru persoanele fără adăpost. În această serie de întrebări ridicate, cele două aspecte ale concurenței și ale politicilor sociale se suprapun și de aceea problema este și mai complexă decât dacă ea s-ar situa în afara contextului crizei. Criza a demonstrat un eșec al pieței nu numai uh, în ceea ce privește sectorul financiar, ci și cel al locuințelor. Și acest lucru a devenit foarte vizibil. Împrumuturile masive nu pot rezolva această problemă, nu numai pentru categoriile cele mai sărace, dar și pentru grupuri mai largi ale societății. De aceea, orice principiu care ar restricționa conceptul uh, locuințelor sociale numai pentru grupurile cele mai sărace trebuie să fie combătut, mai ales în ceea ce privește diversitatea, mai ales dacă luăm în, considerare, în considerare diversitatea statelor membre și uh, conceptul de subsidiaritate precum și definițiile multiple existente în cadrul țărilor membre. Așa cum am spus deja în uh, răspunsul meu uh, introductiv. Întorcându-mă la cazul olandez care, pe care s-a pus accentul în această discuție. Aș dori să repet că Comisia nu impune criteriile care au fost stabilite în contextul olandez. Uh, Uh, și nu vrea ca acestea să fie aplicate și în celelalte țări. Uh, Comisia respectă subsidiaritatea și atunci statele membre sunt cele care decid condițiile uh, reale de acordare a locuințelor sociale și acest lucru este confirmat de altfel și de decizia luată în cazul olandez și aș vrea să vă reamintesc că plafonul despre care am vorbit se aplică numai populației olandeze și acest lucru a confirmat că ă, coeziunea socială și mixitatea socială sunt niște obiective justificate și locuințele sociale nu trebuie să fie alocate numai categoriilor care trăiesc în, într-un context de sărăcie extremă. În ultimii ani acest uh, fenomen s-a extins la o scară mai mare și trebuie să fim sensibili la acest lucru. Aș dori de asemenea să adaug că uh, Comisia nu face decât să verifice ajutoarele acordate um, întreprinderilor care asigură servicii sociale. Orice subvenții care sunt acordate direct nu sunt uh, supuse regulilor de ajutor de stat. Sigur că discuția ajunge acum într-un context mai general și anume al uh, serviciilor uh, de interes economic general și aș vrea aici să subliniez că dincolo de locuințe, alte servicii de interes general și mai ales alte servicii sociale joacă un rol de prevenire și de accentuare a incluziunii sociale uh, Uh, și trebuie să fie adresate tuturor categoriilor de populație, oricare ar fi venitul lor. Uh, Comisia a subliniat obiectivele și principiile de organizare a serviciilor sociale. Comisia s-a angajat să promoveze egalitatea serviciilor sociale. De exemplu, susținem dezvoltarea unui cadru de echitate pentru serviciile sociale de, general, de interes general uh, în cadrul serviciilor de protecție socială. Și, în fine, pentru a-mi încheia răspunsul, se pare că unele din întrebări s-au referit la un orizont de timp mai îndepărtat, ajungând până la următoarea perspectivă financiară și sunt de acord că, având în vedere varietatea contextului european, și având în vedere și uh, noutățile din punct de vedere al eficienței energetice, din punct de vedere al creării locurilor de muncă, ei bine, sunt domenii în care vor exista activități, sigur, fără a încerca să ajungem la o politică comună în ceea ce privește locuințele sociale. În orice caz, vor mai fi și alte aspecte uh, legate de accesul categoriilor celor mai defavorizate la locuințe sociale și sigur că uh, este nevoie de un sprijin continuu din partea fondurilor structurale pentru aceste probleme de locuințe, mai ales uh, în favoarea categoriilor uh, sociale extrem de vulnerabile din diferitele state membre. Dar și acest lucru subliniază importanța unei viziuni uh, axate pe diversitate pentru că situația țărilor este foarte diferită în ceea ce privește nevoile sociale și uh, anumite soluții care se aplică în țările cu venituri uh, mari, uh, sigur că nu pot fi sau nu trebuie să fie urmate și nici de cum impuse de alt, către alte state membre. Uh, Doamna președintă, mulțumesc domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Și vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o declarație a Comisiei privind măsurile de securitate și prevenire pe platformele petroliere offshore din Uniunea Europeană.